ca Parlamentul European și Comisia împreună să facă pași împreună, spre viitor. Mulțumesc, domnule Italii. Ă, vom vota acest raport miercuri la ora 12.30. Trecem acum la raportul domnului Coș și al doamnei Senalova. Ă, apelul ICOL, un nou serviciu 112 pentru cetățeni. 4 minute, domnul Koch. Frau Präsidentin, viele tausend... Doamne președinte, multe sute de oameni și mii de oameni ar fi în viața astăzi sau n-ar suferi un, de un handicap dacă în acea oră de aur după accident ar fi beneficiat de asistența medicală necesară. Acest sistem e-call despre care vorbim astăzi nu va preveni accidentele. De asemenea, uh, asistența de urgență, primul ajutor va fi în continuare uh, obligatorie. Uh, e-call va oferi posibilitatea serviciilor de urgență să evalueze clar gravitatea accidentului și să reacționeze în conformitate. În cazul în care acest uh, e-call este făcut, uh, serviciile de urgență vor beneficia de toate datele de care au nevoie pentru a lua o decizie cu privire la Uh, acțiunile pe care le întreprind. Atâta timp cât nu există un accident, un impact, uh, sistemul e-call nu funcționează, pur și simplu doarme. Și tocmai de aceea uh, îl putem plasa mult deasupra telefonului mobil din punctul de vedere al siguranței datelor personale. Chiar dacă acest sistem este lovit, Uh, el va transmite doar un set minim de date personale. Uh, aceste date vor fi mai apoi evaluate în funcție de gravitatea lor. Bineînțeles, acele uh, impact drepturi uh, grave vor fi, uh, vor fi favorizate în ceea ce privește acționarea de către serviciile de urgență. Ne dorim ca e-call să, să fie gratuit, să se bazeze pe apelul 112 și să funcționeze în întreaga Uniune Europeană și să fie de asemenea uh, compatibil cu sistemele statelor terțe. Este vorba despre un sistem neutral, neutru din punct de vedere tehnologic, cel pe care ni-l dorim. Prin intermediul acestui sistem vom putea pe viitor oferi chiar mai multe servicii decât, decât, el, decât poate of, el oferi în momentul de față. Aceste de asemenea, sistemele vechi de urgență, de apeluri de urgență, vor trebui să fie și pe viitor compatibile. De asemenea, uh, acceptarea acestui sistem, folosirea acestui sistem trebuie să fie uh, una voluntară. Dacă 80% dintre șoferi își doresc un asemenea sistem, și dacă toate asociațiile uh, persoanelor cu handicap salută acest sistem, atunci e de datoria noastră să îl promovăm. Aștept uh, mâine o majoritate în sânul Parlamentului European. Urmează doamna Senalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Zavádění povinných bezpečnostních prvků do vozidel vždy předchází. Mulțumesc foarte mult. cred că dezbaterea va fi foarte vie în legătură cu introducerea acestor măsuri. S-a discutat deja problema în anii 70 când vorbeam despre uh, centurile de siguranță. Acum este 2012 și avem o nouă inițiativă pentru a îmbunătăți siguranța pasagerilor. Acest uh, sistem de apel e-call ceea ce se întâmplă este că în cazul unui accident se face un apel automat de urgență la 112, chiar în, dacă șoferul este în stare de inconștiență. Acest sistem e-call informează în mod direct serviciile de urgență în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și folosește coordonatele GPS. 2500 de oameni ar putea să fie salvați pe an de această măsură și am putea uh, avea o rată de 50% mai mare de recuperare a uh, ă, răn- răniților și prevenire a uh, disabilităților pe termen lung. Am luat diverse măsuri pentru siguranța rutieră în 2002, însă uh, Uh, vedem că nu s-a întâmplat mare lucru. Doar 0,5% din vehicule au uh, aceste au tehnologia necesară pentru sistemul e-call, însă pri, sistemele private nu acoperă întreaga Uniune Europeană și uh, dat fiind faptul că această opțiune nu a funcționat la nivel opțional, Comisia a pregătit două documente, până acum s-a uh, Uh, publicat doar o recomandare din septembrie 2011 pentru statele membre și pentru operatorii radio. Proiectul de regulament pentru uh, introducerea sistemelor on-board este al doilea document pe care încă nu îl cunoaștem. Ar trebui să fie primul pas pentru introducerea obligatorie a sistemului e-call. Eu sunt convinsă că Comisia Transport va susține această măsură mâine și că vom susține introducerea obligatorie a apelului e-call în Parlamentul European. Trebuie să transmitem un mesaj Comisiei că nu este acceptabil să se uh, întârzie și mai mult această măsură. Din 2015 încolo, cetățenii trebuie să poată să folosească numărul 112 peste tot în Uniunea Europeană și sistemul 112, sistemul e-call trebuie să fie funcțional uh, peste tot în Uniune. Aș dori să uh, mulțumesc coraportorului meu, colegilor uh, mei, raportorilor din umbră și asistenților pentru colaborarea lor. Am primit prea multe cerințe de intervenții spontane, deci nu vom putea să dăm cuvântul tuturor celor care au solicitat să intervină, încep însă cu doamna Roitova. pane předsedající. Jako lékařka vím, že v mezi... Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de medic știu prea bine că o viață umană poate fi salvată și trebuie să fie salvată în primele secunde. Și tocmai de aceea cerem de ani și ani de zile implementarea unor asemenea sisteme de urgență în întreaga Europa. Aceste sisteme vor putea contribui la reducerea numărului de persoane care decedează în urma unui accident, unui accident uh, rutier. Am înțeles că există deja um, autovehicule care sunt prevăzute cu un asemenea sistem, uh, lucru care este perfect. Iată, avem deja know-how-ul necesar și în plus, în Germania am înțeles că acest sistem va fi uh, aplicat la nivel unitar, la nivel național, în doar 2-5 ani și jumătate. Iată, cum putem crește ca Uniune Europeană. Vă mulțumesc. Urmează doamna Gurmai. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului și colegilor din IMCO și TRAN pentru cooperarea pe acest raport. Scopul nostru comun este să avem sisteme e-call care să salveze viețile în toate uh, mașinile noi până în 2015. Este crucial ca Comisia să susțină această idee și să existe un model pentru o inițiativă legislativă pentru Comisia în 2013. În acum, în acest moment, doar 1% din mașinile din Uniunea Europeană au un astfel de sistem. Uh, echipamentul este estimat să coste mai puțin de 100 de euro pe mașină și poate salva până la 200.000 de vieți pe an în calitate de raportor din umbră, sunt uh, de acord că această chestiune poate fi realizată prin, numai prin uh, facere obligatorie. Și Parlamentul European cere Comisiei să propună legislație pentru ca sistemul să fie obligatoriu până în 2015. Uh, Statele membre ar trebui să coopereze activ. Accesul la serviciul ICOL ar trebui să fie un drept pentru toți cetățenii, pentru că este un serviciu public. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Sinclair. Nu este prezent. Trecem la doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul acestui raport este foarte important. Acest nou sistem ar trebui să faciliteze Uh, rezolvarea um, crizelor în care se pot găsi cetățenii europeni. Uh, utilizarea acestui sistem va depinde de atitudinea responsabilă și eficientă a statelor membre. Aș vrea să vă informez în legătură cu activitățile Republicii Slovace din acest punct de vedere. Noi am creat un program național privind uh, uh, personalul uh, de salvare. Pentru că instruirea este considerată un lucru esențial pentru crearea unui sistem funcțional. Uh, Uh, există pregătire în domeniul uh, reanimării, pregătire lingvistică în limbile oficiale ale Uniunii Europene, precum și limbi regionale. Acest program uh, include și training de comunicare, care a fost finanțat prin fonduri europene. Mulțumesc foarte mult! Domnul Phil Prenner, doamna Phil Prenner Cast. Mulțumesc! Accidentele rutiere sunt evenimente tragice și un asemenea sistem e-call ar permite salvarea a mii de vieți omenești. Adoptarea acestui sistem a fost o prioritate pentru Uniunea Europeană timp de 10 ani, însă acum există doar în 0,5% din automobile, cele de um, cele care dispun de tehnologia de ultimă oră. Salut raportul domnului Koch și al doamnei Senalova acest serviciu trebuie să fie gratuit și pus în aplicare până în 2015. Evaluarea de impact a Comisiei arată uh, utilitatea introducerii univer- aplicării universale a sistemului, în special în zonele rurale unde se poate reduce timpul de răspuns uh, în caz de urgență la jumătate.

So, uh, now we can close the Se pare că nu este însă în sală. Închidem procedura catch the eye și dăm cuvântul domnului comisar Calas pentru a prezenta, prezenta punctul de vedere al comisiei. Stimate domnule președinte, stimați membri, mulțumesc Parlamentului European și în special comisiilor TRAN și IMCO și raportorilor, doamna Senalova și domnul Koch, pentru uh, munca lor la acest raport excelent legat de apelul e-call. Este una dintre acțiunile din directiva ITS, Sisteme Inteligente de Transport. Uh, va contribui la eficiența și la viteza operațiunilor de salvare. Uh, acest serviciu, bazat pe 112, în Europa reprezintă o prioritate a Comisiei pe care lucrăm de ani de zile. Salut susținerea fermă din partea Parlamentului explica, exprimată în raportul pe care îl veți vota mâine. Ca urmare a adoptării re- recomandărilor din septembrie 2011, pregătim noi măsuri legislative în Uh, scopul de a introduce acest serviciu operațional în 2015. Este uh, nevoie de aprobarea de tip a uh, pieselor pentru automobil care vor susține acest sistem. De asemenea, trebuie să fie actualizate uh, centrele de răspuns la apelul 112 pentru a fi incorporate cerințelor directivei uh, transport inteligent. Comisia organizează ultima reuniune cu experții în acest sens mâine. Raportul dumneavoastră cere implementarea obligatorie și armonizată a apelului e-call bazat pe 112 este un semn clar pentru toate părțile interesate. Considerăm că implementarea obligatorie a apelului e-call va contribui la economiile de scară și va fi în susținerea cetățenilor și a industriei europene vom face toate eforturile pentru a ne asigura că toate elementele esențiale ale sistemului e-call vor fi implementate pentru utilizarea obligatorie a acestui sistem. După cum sugerează raportul dumneavoastră, Comisia susține conștientizarea și a campaniile de uh, informare. Vom uh, menține platforma deschisă pentru a exista alegere din partea consumatorului și con- concurență corectă. Mulțumesc Parlamentului European pentru susținerea continuă a acestui sistem e-call pentru a avea um, un transport rutier mai sigur. Vom uh, contribui astfel la salvarea de mii de vieți în anual. Președintele, mulțumesc domnule comisar. Încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Trecem la un alt punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Rodi Crața Țagaropulu referitor la atractivitatea investițiilor în Europa.